Äh, Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit! În această după-amiază o să votăm în primul rând. Primul raport este Connected TV. Domnul Capada este vorba de amendamentul 89 și o, cum vreți să exprim acum despre ce e vorba sau exact înainte de a vota amendamentul respectiv? Cum doriți? Mulțumesc foarte mult. L-am citit. Am citit amendamentul 89, l-am citit în limba franceză. Și poate fi interpretat în două maniere diferite deci ar fi bine să nu votăm acest amendament astăzi și să propunem o nouă versiune a amendamentului, ceea ce corespunde intenției dumneavoastră. Am vorbit cu colegii, cu ceilalți colegi și niciunii dintre noi nu înțeleg exact uh, ce doriți dumneavoastră în formularea curentă. Deci dacă nu vă opuneți, o să lăsăm deoparte acest amendament și o să-l votăm în plenar. Poate că doriți uh, să-l citiți cu voce tare și o să se trăiască interpreții? Bun. Mi s-a atras atenția ieri de mai multe asociații europene din uh, audiovizual că amendamentul meu 89 mi s-a spus că în versiunea din franceză Uh, există două traduceri uh, în engleză și în germană, adică versiunile respective. Uh, că aceste două versiuni sunt greșite. Cred că este o ambiguitate legată de prezentarea mea, de redactarea mea. Din păcate, se întâmplă frecvent asemenea probleme legate de traducere ceea ce ne îngreunează schimburile. Și vreau să vă mai spun încă o dată care este propunerea mea și vreau să o formulez ca amendament oral ca să clarific exact uh, această chestiune. Iată ce spune acest amendament în versiunea originală. Subliniază faptul că este esențial ca sectorul public să nu depindă numai de finanțarea din publicitate pentru a-și păstra independența și invită statele membre să susțină eforturile de finanțare ale acestui sector. Exact asta vreau să spun eu prin amendamentul pe care l-am înaintat și vă mulțumesc că ați luat notă și vă mulțumesc încă o dată, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult uh, colegilor, mulțumesc interpreților. Am înțeles exact acum despre ce e vorba. Ținând cont de faptul că am înțeles exact despre ce e vorba, putem să votăm. Deci vă rog frumos, aș vrea să-l rog pe unul dintre interpreți să scrie această formulare, în, să o consemneze în scris și să ne aducă. Deci îi rog pe interpret să consemneze în scris formularea domnului Cavada în cea mai bună engleză, germană și franceză ca să nu existe niciun fel de neînțelegere atunci când votăm. O să trecem acum la vot de la început, doamnelor și domnilor. Compromisul 1. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul oral 1 pentru împotrivă. Amendamentul oral 1 pentru împotrivă. Abțineri aprobat. 59 pentru împotrivă. Respins. 60 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 61 pentru împotrivă. Să verificăm. Deschidem votul. 61. Deschidem votul. Închidem votul. Doisprezece pentru, 16 împotrivă. Doamna de Gheli uh, este împotrivă, este respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Amendament oral 2 pentru, împotrivă. Abțineri, aprobat. 67 pentru, împotrivă. Abțineri, aprobat. Compromisul 3 pentru, împotrivă. Abțineri, aprobat. 73 pentru, împotrivă. Abțineri. Să verificăm 73. Votul este deschis. Votul s-a închis. 19 pentru 10 împotriva, aprobat. Amendamentul oral 3 pentru, împotriva. Abțineri, aprobat. 75 pentru, împotriva. Abțineri, aprobat. 76 pentru, împotriva. Abțineri, aprobat. 77 pentru, împotriva. Abțineri, respins. 78 pentru, împotriva. Abțineri, aprobat. 80 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 82 pentru, împotrivă, abțineri. Deschidem votul la 82, verificăm, s-a închis votul. Aprobat. 24 pentru. N-am văzut toate mâinile dumneavoastră ridicate la vremea potrivită. 83 pentru, împotrivă. Abțineri. Respins. 84 pentru, împotrivă. Abțineri. Aprobat. 85 pentru, împotrivă. Abțineri. Aprobat. 86 pentru, împotrivă. Abțineri. Aprobat. Amendament oral 487 pentru, împotrivă. Abțineri. Aprobat. 88 pentru, împotrivă. Abțineri. Respins. 89 pentru. Bun, acesta este 89. Vă rugăm să-l mai citim încă o dată și toată lumea să asculte cu multă atenție. Deci, iată textul real al amendamentului, diferit de traducerea în engleză și germană. Subliniază că este esențial ca sectorul public să nu depindă numai de finanțarea din publicitate pentru a-și păstra independența și invită statele membre să susțină eforturile de finanțare publică ale acestui sector. Mulțumesc. Bun. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 90 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 91 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, Aprobat. 98 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm, deschidem votul la 98. 98, doamnelor și domnilor, am închis votul. 14 la 15, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, Aprobat. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. 18 la 12 a aprobat. Compromisul 6 pentru. Împotriva abțineri. A aprobat. 113 pentru împotriva abțineri, aprobat. 114 pentru împotriva abțineri, aprobat. 115 pentru împotriva abțineri. Să verificăm 115, deschidem votul, s-a închis votul. pare rău, spune președinta, dar dacă nu ridicați mâna, nu pot să ghicesc. Aprobat 116 pentru, împotriva, abțineri, aprobat 117 pentru, împotriva, abțineri, aprobat 118 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm, deschidem votul, 118 verificăm. S-a închis votul. 15 la 14 respins. 119 pentru, împotriva, abțineri, respins. 120 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm 120, deschidem votul. Am închis votul. 17 la 5, aprobat. 122 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 123 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 125 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 126 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 129 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 130 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 131 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 132 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, deschidem votul, la 132 verificăm. S-a închis votul. 15 la 11 aprobat. 133 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 143 pentru, împotrivă, abțineri, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 144 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 145 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 146 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 146. Deschidem votul, s-a închis votul. 18 la 10, aprobat 147 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 148 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, a, acceptat, aprobat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, Aprobat. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 9. Deschidem votul. S-a închis votul. 17 la 12. Aprobat. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 10. Deschidem votul. Îmi pare rău, spune președinta, 11, 11 pentru împotriva abțineri, aprobat 12 pentru împotriva abțineri, aprobat 14 pentru împotrivă, abțineri, aprobat. Amendament oral 5 pentru împotrivă, compromisul 9 pentru împotrivă, aprobat, 19 pentru împotrivă, împotrivă, abțineri, să verificăm 19 Deschidem votul, s-a închis votul. 18 la 11, aprobat 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 33 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 34 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 35 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 36 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Respins. 37 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 38 pentru, împotriva. Respins. 39 pentru, împotrivă abțineri aprobat. Compromisul 12 pentru împotrivă, abțineri aprobat. 41 pentru împotrivă, abțineri. Să verificăm 41. S-a deschis votul, s-a închis votul. 17 la 11 respins. 42 pentru împotrivă, abțineri să verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. 13 la 15 aprobat. 44 pentru împotrivă. Abțineri. Să verificăm 44. 45. 17 la 11 aprobat. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Votul final, deschidem votul. Am închis votul. 24 la 4, o abținere, aprobat, îl felicităm pe raportor. Ajungem astfel la raportul domnului Nicolau. Mă scuzați, este raportul domnului Scuria, spune președinta. Raportul domnului Scuria. Primul amendament este de la domnul Papa Nicolau. Să începem cu amendamentul 77. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. 80. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14, 13, mă scuza, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Cine este împotrivă? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 și 90 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru împotriva abțineri se respinge.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 a, mă scuzați, spune președinte, 110. Cine e pentru? Nu votăm. 111. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 112. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 113. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 114. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 115. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20, 122 pentru împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. 124 se adoptă. 125 pentru împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru împotriva abțineri se Verificăm electronic. S-a închis votul. 18 la 11 se respinge 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 129. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 130. Pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 26. Pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 27. Pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 133. Pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 134. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 145. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 40 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 41 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 42 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 43 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 149 pentru, împotrivă abțineri verificăm electronic și s-a deschis votul la 150. Deci votăm 150. S-a închis votul. 14 la 15 se respinge. 151. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 152 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 45 pentru împotrivă abțineri verificăm electronic. Deci suntem la 45, amendamentul 45. Și s-a închis votul. 20 la 8 se adoptă. 46 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 47 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 41-54 mm, se adoptă. 48 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 49 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru împotriva abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul la 156. Și s-a închis votul. Se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 158, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 1. Se adoptă. 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru împotriva abțineri se respinge. 55 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 56 pentru împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru împotriva abțineri se respinge. 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 58. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 4. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 5. Pentru împotriva abțineri se se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 66, cine e pentru? A, mă scuzați, în două părți, une vorbitoarea. Deci prima parte, cine e pentru, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 74 se adoptă, dar verificăm la 74. Verificăm electronic. A deschis votul, s-a închis votul. 19 la 10 se adoptă. 11 se adoptă, 75 pentru împotrivă abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm întregul proiect uh, de raport în întregime. S-a deschis votul. 29 la 0. Felicitări raportorului. Cu asta am încheiat uh, votul și trecem la punctul 12 de pe uh, ordinea noastră de zi. Moment. We have to vote if we agree. What, what, what, what? Trebuie să votăm, mă scuzați, trebuie să cădem de acord uh, să începem negocierile cu Consiliul. Trebuie să votăm. Vă rog, cine e pentru? Da? Trebuie să votez și eu. În regulă. Nu, e foarte important. Votul este deschis. Vot cu apel nominal, vă rog. Sunteți de acord să, avem, să începem discuțiile cu Consiliul? Votul este închis. 21 de voturi pentru, niciunul împotrivă. Mulțumesc foarte mult. Este foarte important, trebuie să facem. Este important, da. Deci trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi, voluntariatul și activitățile de voluntariat în Europa. Domnul Scuria. Allora, sì, eccoci pronti. Microfono. Microfono. No, no, c'è qui. Ah, Ok.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 în legătură cu acest raport, care reprezintă revizuirea anului uh, european 2011 pentru activitățile dedicate activităților de voluntariat. Așadar, acum examinăm uh, prima analiză a activității care a avut loc în acel an. Punctul uh, de început aici este la comisie. Cred că um, majoritatea celor care au urmărit ce s-a întâmplat în anul respectiv uh, sunt de acord cu acest lucru, în sensul că anul european al voluntariatului a avut un efect atât în Europa, în general, cât și în statele membre. O serie de indicatori arată acest lucru. De exemplu, la Punctul 1, punctul 1 din raportul nostru privind anul european al voluntariatului. Acest punct a fost preluat uh, uh, și votat în comisie și în plen și asta reprezintă un uh, minim de armonizare legislativă pe acest subiect care până atunci nu fusese reglementat decât de legislația națională și aceste legislații naționale uh, sunt destul de diferite, sunt chiar foarte diferite. Și apoi un alt lucru important este numărul de state membre care pentru prima dată au adoptat texte legislative privind voluntariatul în timpul anului european și la începutul acelui an existau doar 12 țări care aveau un cadru legislativ specific, dar Slovacia, Slovenia și Lituania au adăugat această legislație. Bulgaria, de asemenea, a adoptat legislația anul următor, legislație care s-a redactat în 2011 și apoi au fost o serie de alte țări, Austria, Portugalia, de exemplu, care și au reînnoit legislația sau a adoptat o strategie pentru voluntariat pentru ca voluntariatul să fie un instrument mai dinamic în societățile lor. Și asta într-un cadru mai european. Așadar, cred că asta este un lucru care arată cât de Uh, mult succes a avut acest an european al voluntariatului și acest lucru este menționat și în primul punct al raportului nostru și apoi o serie de țări au adoptat manualul de voluntariat. Din nou, acesta a fost un lucru pe care l-am subliniat uh, în importanța lui, pentru că am considerat că era important să avem o modalitate obiectivă de a măsura și să avem uh, orientări în statele membre în ce privește datele colectate privind voluntariatul și să o putem face așadar într-un mod obiectiv. Așadar, acest uh, manual a fost adoptat de o serie de state membre în 2011 uh, sau la foarte scurtă vreme după 2011. Și asta este un lucru care arată și uh, care arată foarte clar un lucru care mă bucură și anume cât de mult succes a avut acesta în european. Nu vreau să continui foarte mult pe acest subiect. pentru că mi se pare că ar fi interesant să ascultăm și pe colegi să, să ne spună ei care au fost experiențele lor proprii în statele lor membre sau să ascultăm alte comentarii uh, și la sfârșitul comunicării există și câteva cifre oferite de către comisie privind evenimentele diferite care au avut loc uh, de-a lungul acestui an și cred că există anumite lucruri pe care le putem spune, nu neapărat uh, comentarii critice, dar să ne uităm la ce a spus Comisia în legătură cu site-ul de internet pentru anul european al voluntariatului. A avut 306.000 de vizitatori. Nu știu dacă ăsta e un lucru pe care trebuie să-l considerăm pozitiv sau negativ. Agenția Națională pentru Tineret din Italia are 100.000 de vizitatori într-un an. Deci, uh, din acest punct de vedere, mă întreb dacă această cifră pe care o avem de la Comisie e pozitivă sau mai degrabă ar trebui să ne dea de gândit. Și apoi, în ce privește website-ul, uh, are 420 de clipuri video. Din nou, asta e un lucru bun sau ar trebui să ne așteptăm la mai mult? Și apoi, videoclipul care promovează anul european al uh, voluntariatului, Comisia spune că a fost văzut de 26.000 de ori, uh, dată fiind populația Europei și dat fiind câți oameni uh, se voluntariază, nu sunt sigur că asta e o cifră neapărat pozitivă. Din nou, oare n-ar trebui să ne gândim mai mult la asta? Poate ar trebui să ne gândim la modul în care comunicăm în statele membre și, de asemenea, în cadrul organizațiilor de voluntariat. Și poate ar trebui să ne gândim uh, dacă facem suficient ca să existe o participare cât mai bună prin intermediul website-ului. Și poate am putea spera să avem rezultate mai bune. Și apoi, o serie de exemple legate de voluntariat din statele membre. Așadar, sigur, nu se poate descrie fiecare activitate care a avut loc în fiecare stat membru de-a lungul întregului an, dar există un rezumat destul de bun al activităților din statele membre și a existat o implicare destul de bună și cred că asta arată că a fost uh, vorba de un, o inițiativă de succes în uh, statele membre și eu știu acest lucru pentru că am monitorizat multe din lucrurile care s-au uh, întâmplat în Italia și asta ne dă o imagine. Dar aș spune că aici avem un rezumat foarte, foarte scurt a ceea ce s-a întâmplat. Și apoi au existat anumite activități cheie și proiecte inovatoare care au fost uh, făcute, lucruri foarte interesante și din nou aici cred că uh, sunt și mai multe exemple pe care le-am putea adăuga la cele care sunt deja date, dar încă o dată cred că este un semn al uh, modului în care anul European al Voluntariatului uh, a decurs și al modului în care s-au implicat diverse organizații. Deci dați-mi voie să închei cu o ultimă întrebare pe care o aș avea, către, pe care aș vrea să o lansez către toți colegii. Când am discutat anul european al voluntariatului, am subliniat faptul că nu era doar o ocazie de a sărbători Uh, și că acest ideal al voluntariatului uh, a fost cerut de o serie întreagă de organizații de aici, din Bruxelles și din statele membre, care ne-au spus că vor realmente să vadă că Uniunea Europeană își manifestă interesul, dar nu vreau ca acest interes al Uniunii Europene să se încheie odată cu anul dedicat acestui proces. Deci am făcut unele propuneri pe termen mai lung, și cred că ar trebui să existe o modalitate structurată de a păstra interesul față de acest subiect în Uniunea Europeană. Nu cred totuși că aici Comisia ne dă prea mult, uh, prea mult uh, material de, de follow-up. Uh, nu sunt foarte multe idei în legătură cu modul în care, odată ce acest an al voluntariatului s-a încheiat, să se păstreze interesul față de această activitate. Acest lucru mi se pare important pentru că altfel riscul este ca asociațiile din statele membre din Europa um, se vor uh, trezi că au avut parte de un an în timpul căruia a existat o concentrare pe voluntariat. Oamenii au arătat că știu ce să facă în legătură cu acest subiect și după aceea totul s-a terminat. Și eu cred că trebuie să trecem dincolo de asta, cred că trebuie să încercăm să vedem cum poate Uniunea Europeană să mențină acest interes în uh, ce privește voluntariatul. Cred că asta e tot ce aveam de spus și de asemenea aș dori să ascult opiniile celorlalți colegi, impresiile lor, experiențele lor legate de acest an al voluntariatului și aș vrea să știu ce au văzut ei întâmplându-se aici, la Bruxelles sau în statele lor membre. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc pe doamna Vendelova. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mă bucur foarte mult că țara mea este printre cele care au uh, votat o lege privind voluntariatul în timpul anului european dedicată voluntariatului, deși uh, ea încă nu a fost implementată complet deocamdată. Dar s a făcut multe lucruri pentru a crește vizibilitatea activităților de voluntariat și așa cum a spus Marco, și eu cred că o alianță s-a, s-a format o alianță eh, pentru voluntariat și cooperare reciprocă. E nevoie de mai mult spațiu care să fie oferit acestor activități și de asemenea trebuie creată o structură la nivel european Asta este o evoluție pozitivă și sper că acest, această tendință va fi urmărită, va fi urmată și la nivel uh, național. Pentru mine personal, voluntariatul este un lucru care se face pentru alți oameni, fără să aștepți vreun fel de remunerație. Prin urmare, aș aprecia dacă acest raport ar menționa de asemenea crearea unor asociații europene sau naționale care să ofere, uh, care să satisfacă nevoile persoanelor și din punct de vedere al uh, plasei sociale de siguranță. E nevoie de mecanisme de asistență. Și a fost o surpriză pentru mine că fondurile oferite pentru voluntari sunt supuse impozitării și este surprinzător pentru că activitatea în acest domeniu de voluntariat se face fără a aștepta cineva să, ca cineva să te plătească pentru asta. Deci atunci n-ar trebui să se aplice nici impozitarea acestui domeniu. E vorba de activități specifice de care voluntarii au nevoie ca să, pentru că eu cred că ei nu primesc suficientă recunoaștere încă și trebuie să se facă mai multe, poate și prin uh, implementarea unui cadru european juridic pentru activitățile de voluntariat. Asta ar trebui să permită o mai bună utilizare a muncii voluntare în Uniunea Europeană. Eu pot să spun că sunt unul dintre acei oameni care au lucrat cu tineri în calitate de voluntar, dar am de asemenea și o prietenă foarte bună care este implicată în astfel de activități, în, este în insulele Canare și a primit acolo uh, premiul uh, Carol cel Mare. Deci este destinată o activitate percepută și de Organizația Europeană intitulată European Dialogue, care are activități și în țara noastră, dar și în alte țări și încearcă să promoveze aceste idei foarte nobile. Există o serie de cazuri, există o serie de exemple care ar trebui să ne inspire pe toți. Sunt foarte bucuros că Marcos Curia s-a ocupat de acest raport, pentru că este o persoană care eh, se pricepe foarte bine în acest domeniu și, de asemenea, pentru a recunoaște munca de voluntariat, este necesar să se dea mai mult credit persoanelor eh, pentru experiența pe care o obțin, o acumulează în activități de voluntariat. Deci acest lucru ar trebui să se facă la un nivel care să fie uh, recunoscut și să se primească suficientă susținere. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Sunt de acord 100%. Doamna Vergia are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să-i mulțumesc domnului Scuria, raportorul nostru, pentru că îmi împărtășesc în mare parte analiza și aș fi poate chiar mai dură decât el, în sensul că mi se pare că raportul comisiei este uh, cel puțin nesatisfăcător, uh, inclusiv față de ambițiile pe care noi le-am avut uh, și pe care le-am investit în acest an european al voluntariatului. Aș vrea să recitesc încă o dată în franceză și să vă spun că în franceză voluntariatul uh, se traduce cu benevolat, dar uh, cred că uh, din partea Comisiei este o luptă pierdută. Nu știu cum să facem ca să determinăm să scrie totuși corect în limba franceză, benevolat și nu voluntariat, pentru că acest termen din franceză benevolat conține atât faptul că e o acțiune gratuită, ideea de gratuitate, cât și ideea de voluntariat pe când uh, termenul voluntariat nu le are pe amândouă în franceză. Bun, închid paranteza. Cred că printre lucrurile pozitive este acela că într-o serie de țări uh, au apărut instrumente juridice legale care să permită o mai bună dezvoltare a activităților de voluntariat și este un lucru foarte bun. Uh, sper că asta ne va permite să avansăm pe subiectul unui statut european pentru aceste asociații, ceea ce mi s-ar părea un cadru perfect pentru uh, a crea și a susține rețelele asociative care se dezvoltă în Europa. Cred că începește mișcările uh, de voluntariat. Uh, pentru ele acest an european a fost un an foarte bun. Am văzut lucruri formidabile în Franța în, această, în acest domeniu și Cred că uh, aici nu mergem suficient de departe în ce privește concluziile. Aș lua un exemplu. În anexa 2, uh, când văd ce se trece în dreptul Franței, <laughs> sunt uh, cel puțin uimită pentru că e practic gol de sens ce se scrie aici. Realmente în Franța au existat activități de voluntariat semnificative, finanțările europene au fost bine utilizate în sensul în care ni l-am dorit, după părerea mea, și uh, așa cum se întâmplă adesea în aceste bilanțuri ale anilor europeni, uh, mă, sunt sigură că vom avea ocazia să lucrăm uh, în parteneriat cu domnul Scuri, așa cum am făcut-o și până acum. Și pentru că am fost raportor asupra Uniunii Europeană al cetățenilor, Cred că bilanțul este și mai uh, rău și cele două uh, rapoarte uh, și cei doi ani au legătură puternică unul cu cealaltă, însă în ciuda acestui fapt și în ciuda dorinței noastre, Comisia refuză să facă legături între diferiții ani europeni, pentru că la fel am fi putut lega și anul european al îmbătrânirii active, care implică mulți voluntari, dar nu s-a întâmplat acest lucru și eu am o sunt foarte, foarte decepționată față de raportul Comisiei și cred că trebuie să colaborăm cu actorii societății civile, cu actorii implicați, cu rețelele de voluntariat, Alianța pentru Anul European al Voluntariatului, care se creează în acest moment și care a încercat să centralizeze lucrurile pentru a da mai multă vizibilitate și mai multă dinamică acestui subiect Uh, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în cadrul acestui an european. Doamna președinte, mulțumesc, uh, Cristin. Uh, și eu cred același lucru, spune doamna președinte. Herr Becker, domnul Becker. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Scuria. Este un raport foarte important la care lucrăm de mai mulți ani. Vreau să comentez una din uh, observațiile făcute, adică uh, legătura cu anul voluntariatului. Am încercat să facem acest lucru din partea grupului nostru. Am încercat uh, să stabilim o legătură între anul voluntariatului și anul îmbătrânirii active, uh, în această platformă și evenimentele au arătat acest lucru foarte bine. Cred că dacă sporim valoarea activității voluntare, uh, lucrul acesta va fi foarte bun și am sporit și uh, vizibilitatea voluntariatului, lucru care s-a văzut și în anul voluntariatului. Sunt multe realizări uh, Eh, iar una dintre ele este chiar sporirea voluntari, eh, vizibilității voluntariatului, ceea ce e un bun în sine. Totuși, eh, sunt și chestiuni de o natură mai critică. În Austria, de exemplu, ,15% din populație este implicată în activități de voluntariat și organizațiile de voluntari și-au asumat un rol mai mare și mai activ în anul voluntariatului. Sperăm și din punctul meu de vedere chestiunea aceasta nu apare așa cum trebuie în raport și sper să fiu susținut de comisie N-am văzut uh, un, un efect care să se reverse către persoanele care nu erau incluse în grupurile de voluntariat. Sperăm că acest an să convingă mai multă lume să se implice în activități de voluntariat. Nu sunt pesimist, doar v-am explicat ce am văzut, ce am constatat. Deci, dacă ar exista o susținere într-o structură juridică, și așteptăm niște inițiative din partea Comisiei, atunci poate lucrurile s-ar schimba. Să vă dau un exemplu. Și anume, răspunderea civilă care uh, apare în anumite activități de voluntariat, dar sunt sute de mii de persoane care iau parte la aceste activități fără o asemenea uh, acoperire. Și dacă în timpul activității ar prejudicia pe cineva, s-ar ar provoca daune, ar fi singurii care ar răspunde pentru acel prejudiciu. Uh, dar uh, există o inițiativă, inițiativa anului european, care a fost o inițiativă foarte bună și trebuie să o evaluăm cu un, oi, un ochi critic ca să putem îmbunătăți situația în viitor. Mulțumesc, domnul Pores. Mulțumesc. Cred că este un raport foarte important care evaluează anul european al voluntariatului. În toată Europa s-au petrecut foarte multe evenimente, reuniuni, discuții despre voluntariat. Și, uh, și merită acum să tragem niște concluzii și să colectăm experiența din diverse țări. Și în Polonia a avut uh, uh, loc asemenea reuniuni în 2012. Câteva mii de persoane s-au adunat în timpul unor evenimente sportive de masă și stimulându-i și pe alții care s-au apucat cei de voluntariat. În felul acesta se dovedește că există o anumită sensibilitate și un atașament oarecare față de Europa. Voluntariatul contribuie, voluntariatul e bun pentru acest lucru. Ce pot să spun? Cred că și colegii mei au experiențe similare. În primul rând ar trebui să îi dăm o dimensiune internațională, o dimensiune internațională tuturor organizațiilor de voluntari ele să-și adune experiența națională cu alte state membre. Asta este rolul nostru și ar trebui să facem acest lucru la nivel european. În același timp ar trebui să facem un apel la statele membre. O parte din sectorul public sau din sectorul regional ar trebui să fie deschis către organizațiile de voluntari, pentru că uneori voluntarii uh, sunt mai eficienți și evident și mai ieftini. Dar depinde, bineînțeles, de mecanismele din fiecare stat membru. De exemplu, îngrijirea persoanelor de vârsta a treia. Uh, asemenea, organizații de voluntariat ar putea să facă acest lucru. Există piața unică și în cadrul pieței unice am vorbit de statutul fundațiilor europene și am fi putut să facem acest lucru și pentru organizațiile de voluntari, astfel încât aceste organizații să-și poată aduna forțele, să-și caute aliați în statele membre, să caute subvenții în alte state pentru că aceste activități au de multe ori un caracter transnațional și transfrontalier și uneori sunt mai eficiente. Cred că această dimensiune internațională a voluntariatului ar fi foarte importantă și ar contribui la profesionalizarea acestei activități și poate și alții ar putea să învețe de la cei care știu să facă lucrurile mai bine. În acest sens internațional putem veni mai profesional. Silvia Costa. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Marcos Curia pentru această prezentare foarte interesantă și cred că anul european a pus lucrurile pe roate, mai ales că în unele state s-a uh, adunat uh, legislație, s-a, s-a, a trecut legislație nouă. Anul, uh, a, acești doi ani, anul voluntariatului și anul cetățeniei europene au fost ani foarte buni. Și s-au realizat foarte multe lucruri. Speram ca până la urmă Comisia uh, să aibă și niște acțiuni ulterioare și așteptăm și o carte albă în privința voluntariatului. Uh, asociațiile de voluntari au cerut un fel de statut al acestor asociații care ar putea să aibă un impact asupra statelor membre. Deocamdată însă nu putem să comparăm niciun fel de date statistice. Avem foarte multe cifre, dar multe lucruri sunt incluse în definiții diferite. Așa că natura voluntariatului conform definiției diferă. Nu am dori firește armonizare, ci am dori să existe o posibilitate de a compara datele și am dori uh, să rugăm Comisia să dea un fel de urmare acestor activități când se planifică fondurile structurale europene la toate nivelurile, să se țină cont de această chestiune. De asemenea, ar trebui ca uh, voluntarii, activitatea voluntarilor să fie văzută ca o formă de cofinanțare, pentru că nu ar trebui să pierdem această șansă. Și nu ar trebui pur și simplu să evaluăm ce am făcut în 2011, ci ar trebui să uh, avem și un cadru larg așa de recomandări uh, uh, neobligatorii. Acestea au fost cererile care ne-au fost transmise de către voluntari și ne-ar permite să mergem, să ne îndreptăm către recunoașterea mai puternică a voluntariatului. Cred că este important să includem ceva în ceea ce privește promovarea voluntariatului uh, la nivel european. O chestiune marginală, dar care ar trebui să devină importantă. Mulțumesc foarte mult! Aș dori foarte mult să susțin tot ce s-a spus. Nachfolgeprogramms von Lebenslang Lernen haben wir genau dieses Thema aufgenommen im Jugend în cadrul programului de urmărire pentru uh, învățământul pe toată durata vieții, am uh, preluat uh, această mm, idee pe care am preluat așadar în acel program. Zic, a treia oară că am preluat această temă a voluntariatului sau benevolatului, cum uh, se spune în franceză. Am discutat această temă, um, am discutat-o îndelung și cred că acum Comisia este dispusă să accepte propunerea noastră. În al doilea rând, anul trecut, în decembrie, m-am uh, întâlnit cu 300 de tineri germani care au participat la, acest, la conferința pentru anul voluntariatului și am vorbit cu ei. Și vă spun că m-au mișcat lucrurile pe care mi le-au spus. Era, de exemplu, un uh, tânăr uh, profesor, învățător, uh, care, după ce petrecuse un an lucrând ca voluntar, Practic s-a descoperit pe sine, a descoperit de ce este în, în stare și se hotărâse de fapt să nu studieze și să devine ceea ce îți propusese inițial, ci să-și recanalizeze educația în altă direcție. Uh, unii nu, nu numai că își schimbă direcția, dar nu uh, nici măcar nu doresc să studieze mai departe și pot ca la sfârșitul școlii să facă acțiuni de voluntariat. Există o inițiativă în Germania. Uh, avem un coleg care este și el implicat, dar lipsește acum, nu vă poate vorbi despre asta. E, și inițiativa uh, Uh, cu pricina putea fi uh, permita practic tuturor să aibă o activitate voluntară în viața lor. Deci, de aceea zic că raportul nu trebuie să sublinieze doar voluntariatul pentru sau din partea tinerilor, ci pentru toate generațiile și de-a lungul vieții. Sigur că diversi ani dedicați acestor servicii și activități este important, dar fiecare se încheie la un moment dat. În Germania și poate și în alte țări avem un fel de servicii pentru seniori, să spunem, Eh, pentru ingineri sau pentru alți eh, specialiști, care, după ce au ieșit la pensie, se duc în felul acesta, de exemplu, în Africa eh, și își aduc o contribuție profesională, pentru că poți să lucrezi și să-ți aduci o contribuție și după pensie. Și eu am 65 de ani. Marco, cred că trebuie să subliniez această idee. Poți să fii voluntar la orice vârstă și trebuie să găsești ocazia de a o face. Sigur că trebuie să existe răspundere civilă, tot, toate garanțiile, astfel încât oamenii să nu fie supuși unor riscuri de acest fel în momentul când desfășoară activități voluntare. Așadar, Marco, îți dorim mult succes. Dar comisia este reprezentată. Doriți să spuneți ceva, domnul McDonald's? Ne-ați adus ceva de la McDonald's? Nu, se pare că nu. Da, e adevărat că mă cheamă McDonald's, dar nu fac parte din acea familie celebră care a creat hamburgerul. Așadar, mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Uh, uh, am, am, am răspund, fost răspunzător pentru un curs uh, în cadrul unui proiect referitor la voluntariat și nu, categorică nu am dorit ca acest an al voluntariatului să treacă așa nebăgat în seamă. Ne-am făcut tot ce am putut ca moștenirea sa să aibă sens și să dureze evident, în ciuda constrângerilor de care sunteți conștienți cu toții. Există unele lucruri care simplifică, să zic, și ușurează viața uh, voluntarilor. În cadrul competențelor uh, naționale și de asta încurajăm autoritățile naționale să facă acele lucruri care ușurează viața uh, voluntarilor și activitatea lor și uh, sigur că ne bucurăm foarte mult, că, în special pentru acele state membre care pentru prima oară au făcut uh, aceste lucruri în cadrul anului voluntariatului. Sigur că sau uh, există și puncte slabe și critice, întotdeauna se întâmplă așa. Aș putea să răspund. Eu știu, nivelul de, de succes, să spun, poate fi considerat o problemă, să spunem, bugetară, pentru, pentru că Credem că cele 11 milioane de euro care au fost alocate acestui an al voluntariatului, cât și anului pregătitor pentru 500 de mii de oameni, sigur că e foarte puțin. Am încercat să facem cum am putut mai bine și acum asigur că rămâne să dezbatem dacă prețul pe cu care am produs filmulețele video a fost într-adevăr cel mai bun, da sau nu. Alte comentarii. Într-adevăr, este interesant că apare această uh, Eh, chestiune a asigurării. S-a semnalat într-adevăr acest lucru și ar fi foarte util dacă eh, s-ar putea lua inițiativa legislativă necesară pentru a aduce, eh, pentru a obține această asigurare, să spunem, la nivel european. Dar va trebui să contactez serviciile Comisiei Uh, nu știu uh, dacă um, vom obține ceva foarte rapid, dar oricum am luat notă de sugestia dumneavoastră, cât și uh, de comentariile pe care le-ați făcut, rezumatele activităților din raportul nostru. Sigur că erau mult mai multe, dar nu puteam să le includem pe toate. Avem un număr limitat de pagini, așa că am ales și de fiecare dată am lăsat deoparte uh, Uh, un număr foarte mare de activități. Categoric s-au făcut mult mai multe, așa cum bine ați spus, dar am dorit să dăm, uh, eu știu, niște, niște exemple și pe care le găsiți și în anexele la raport. Deocamdată atât am uh, vrut să vă spun. Vă mulțumesc tuturor, am luat notă de toate comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Marco, dorești să mai spui ceva? Per dire che farò tesoro di tutti i suggerimenti che... Da, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, aș dori să utilizăm cât mai bine toate propunerile, sugestiile care s-au făcut. Vreau ca acest raport să fie un raport împărtășit de toți colegii, pentru că este vorba de un subiect care privește pe toată lumea un subiect atât de important uh, acest uh, voluntariat. Deci mai degrabă decât să evaluez ceea ce s-a făcut, aș dori mai degrabă să mă consacru viitorului. A ceea ce dorim pentru viitor. Am ascultat uh, pe toată lumea. Nu știu care va fi data prezentării raportului, nu știu, dar Uh, sper că avem această perspectivă. Doamna președinte, întrerupe, în iulie, raportul tău va fi discutat în luna iulie, spune doamna Pac, și va trebui să fie disponibil uh, în mai multe limbi. Deci va fi prezentat raportul în iulie și vom vota în septembrie. Foarte bine. Acum să trecem la punctele pe care nu le-am examinat în această dimineață. Bugetul, domnul uh, Logaia. As some of you probably already know, uh, we don't have a draft budget. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Nu avem uh, un proiect de buget încă, ceea ce evident uh, amână întreaga procedură și n are niciun sens să discutăm un buget pe care nu l-am văzut încă. Așa că avem probleme pentru că nu cunoaștem marjele cu care operăm. Așadar, mă voi concentra pe câteva puncte specifice și apoi să merg la proiectele pilot și la... pentru că avem o listă măcar acolo și la acțiunile pregătitoare. Sunt câteva proiecte pilot care merg în uh, paralel. Avem uh, bugetul general și apoi avizul uh, pe buget privind prioritățile Comisiei dar pentru că nu avem acest proiect de buget, nu știm care sunt marjele și liniile bugetare. Totuși, cred că putem să nu ne așteptăm la o marjă de manevră prea mare și ar trebui să ne gândim la acest lucru când discutăm de marjă. În ce privește reacțiile precedente la proiectele pilot. Uh, cred că am obținut multe dintre ele, cred că avem uh, niște proiecte bune, uh, altele continuă. Secretariatul a făcut o listă cu toate propunerile care v-a fost, cred, distribuită, nu? Lista, evident, va fi trimisă prin secretariatul Comisiei de Buget și după aceea Comisia va evalua aceste propuneri neoficiale și își va oferi feedback-ul pentru ca toți membrii să decidă dacă vor să propună aceste proiecte ca amendamente la buget. Și luați notă de faptul că pentru a avea un efect, un efect real, ele trebuie uh, făcute ca amendamente. Să știți acest lucru. Altminter, vă, sunt, vă stau la dispoziție dacă doriți să discutăm aceste proiecte pilot și acțiuni preparatorii acțiuni pregătitoare. Sunt nerăbdător să discut cu dumneavoastră. Voi veni cu o dată referitoare la prima ședință cât mai repede și după aceea, sigur, o să putem intra în mai multe detalii. Asta e tot din partea mea. Mulțumesc, doamna Vergia. Un comentariu de formă, legat de formă. Cred că propunerile mele au ajuns uh, un pic mai târziu și că nu au fost introduse pe listă, deci aș vrea ca această eroare să fie rectificată. Okay, we will do it. Huh? Wir können das aufnehmen von ihr. Huh? Yeah, we will do it. Was info da, vom face acest lucru. Iar uh, începește stabilirea neoficială a termenului limită, cred că e în regulă cu asta. A, ok, deci nu putem face nimic. Ce am făcut, am făcut. Adică am pus toate aceste proiecte pilot pe hârtie, le-am propus, comisia se va uita la ele și ne va spune ce se poate face, ce nu se poate face. Uh, vei uh, fi în continuare uh, responsabil pentru asta, vei urmări aceste lucruri, spune doamna președinte domnului Hogart. Și, sigur, fiecare comisie crede că proiectele sale, este, proiectele sale sunt cele mai importante și nu trebuie să mai gândească și la proiectele colegilor. E comportamentul normal pe care îl au și cei de la buget și nu am văzut asta, înțeleg. Atunci, ultima dată am decis să dăm raportorului mandat să refacă propunerea Comisiei pentru toate liniile bugetare dacă Consiliul le taie, taie aceste linii bugetare și în, Consiliu, uh, și în septembrie ne vom uh, stabili prioritățile politice. Așadar, nu vom vota niciun fel. E o propunere informa, neoficială, informală. Deci nu votăm acum, vom votăm mai târziu. Și am, am dat aceste puteri de, de pline domnului Hockegard pentru că nu vrem să ajungem cu lista la ultima săptămână din august, nu? La Comisia de Cultură. Deci cred că ați preferat să fiți totuși în vacanță în acel moment. Deci trebuie să așteptăm și să vedem. Dar și proiectul de buget uh, încă îl putem folosi ca să discutăm noi idei, dacă doriți. Dar nu știu, nimeni nu, are, nu le are pe toate și dacă mă apuc eu acum să vorbesc despre ale mele, dumneavoastră despre propunerea noastră, nu să schimbăm nimic. Haideți să așteptăm să uite comisia întâi la ele și după aceea să le uh, discutăm. Facem așa? În regulă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Craise, sunteți... Nu, nu e nimeni aici, în regulă. Am avut ședința coordonatorilor astăzi și veți primi deciziile pe e-mail. Așadar, cred că asta e tot. Diverse? Nu? Nu avem nimic la diverse. Vă mulțumesc foarte mult. Seară bună! Thanks to the uh,